e cu funcția pe care urmează să o ocupe în Parlamentul European. Doamna Norica Nicolai a părăsit PP-ul începând cu 7 iulie 2014 și face acum parte din grupul politic ALDE. Din partea grupelor ALDE, GUE, PP, CR și FTD am primit